bitte. Stimate domnule președinte Plevniev, fiți binevenit în Parlamentul European. Este o adevărată onoare pentru noi să fiți astăzi aici. De-a lungul anilor ați construit o relație foarte strânsă cu Parlamentul European. Țara dumneavoastră este un membru important al Uniunii Europene o țară care, mai ales în ultimii doi ani, având în vedere problemele migratorii, migratorii cu care ne confruntăm a fost pusă greu la încercare. Iată de ce vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră de astăzi. Este o onoare pentru noi să vă primim aici în Parlamentul European. Aveți cuvântul, vă rog. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, excelență, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, este un adevărat privilegiu să iau cuvântul astăzi aici în calitate de președinte al Republicii Bulgaria. Este o onoare să vă adresez aici în inima democrației europene. Sunt un președinte mândru pro-european al unei țări pro-europene. Noi, cetățenii bulgari, suntem mândri să fim o ancoră a stabilității și un motor pentru dezvoltare în sud-estul Europei. Ne mândrim că apărăm valori europene precum pace, libertate, democrație, drepturile omului, statul de drept și solidaritatea. Continuăm cu proiectul pentru Europa, o Europa unită și um, în pace. Însă pacea și libertatea la ora actuală sunt puse la grea încercare. Ne confruntăm cu cea mai gravă situație în domeniul securității de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Există deosebiri considerabile între puterile globale. Frontierele naționale și principiile internaționale sunt puse sub semnul întrebării. Asistăm la un sistem internațional mult mai complicat unde instituțiile globale și regionale și puterile aferente nu pot să rezolve numărul considerabil de conflicte cu care ne confruntăm. În multe regiuni există în continuare războaie. Statele și instituțiile se dezintegrează. Astăzi, în Europa, înțelegem că ce se întâmplă în Orientul Mijlociu sau în Africa ne afectează viețile în mod direct. Astăzi reapar frontierele. Aceeași generație care a dărâmat zidul Berlinului construiește noi ziduri în însăși inima Europei astăzi. Da, lumea este dezechilibrată și va fi nevoie de timp pentru a găsi un nou echilibru. Vedem că există regiuni destabilizate, granițe nesigure și cetățeni îngrijorați. Terorismul ajunge la apogeu. În orice clipă, în orice loc de pe lume poate avea loc un atentat terorist. Nimeni nu este în siguranță, nimeni nu este scutit. Astăzi, puterea în lume își schimbă orientarea. La conferința de securitate de la München, Primul ministru rus a vorbit despre perioada război, primului război rece și de uh, noul război rece cu care ne confruntăm astăzi. Sper sincer că nu intrăm într-o nouă perioadă a unui nou război rece. Intrăm mai degrabă într-o perioadă de pace rece. În urmă cu doi ani, la conferința de securitate de la München, am scos în evidență faptul că Europa a intrat într-o nouă perioadă. Criza din Ucraina a schimbat complet lucrurile. Am intrat într-o nouă etapă de dezvoltare pe care eu o numesc etapa păcii reci. Pace pentru că nimeni nu dorește să-i zângnească un război, însă pace rece pentru că asistăm la confruntări și metode cunoscute din războiul rece propaganda, atacuri cibernetice, război prin intermediari și război hibrid pe măsură ce anumite țări uh, s-au răcit, acestea au fost destabilizate de aceste conflicte reci. Președintele rus vorbește adesea de un nou echilibru în lume cu noi sfere de interes care trebuie respectate. Mă întreb dacă ne îndreptăm spre nouă conferință de la Ialta. Dacă Occidentul permite ca acest lucru să se întâmple, ar fi într-adevăr o mare rușine. Trebuie să fim fermi, trebuie să ne apărăm viziunea, viziunea noastră pentru Europa noastră unită. Trăim vremuri dificile pentru că liderii globali dau dovadă de obiective diferite în, uh, la ora actuală. Obiectivul nostru este să lăsăm diplomația să acționeze, nu să recurgem la conflict. Însă dacă nu avem o cauză, ai nevoie de un război, ai nevoie de un uh, dușman convenabil. E ușor să destabilizezi. Statele pot fi fracturate foarte ușor de vecini puternici, însă societățile fracturate pot fi doar reparate de oameni, nu de marile puteri poți foarte ușor să dărâmi ordinea, însă e nevoie de foarte mult timp să o reconstruiești. Și, din păcate, e tocmai ceea ce văd astăzi în anumite colțuri din Europa. Obiectivul politicii înțelepte nu ar trebui să fie crearea unor conflicte înghețate, ci și ocuparea teritoriului vecinului. În secolul 21 nu e inteligent să muți frontierele, ci să gândești dincolo de acestea. Obiectivul politicii înțelepte este ca țara ta să fie educată, prosperă, să le permiți cetățenilor să creeze societăți libere și tolerante. Nu dorim să revenim la vremea în care marile puteri își împărțeau sferele de influență. Nu putem încă o dată permite intereselor politice să creeze diviziuni și să ocupe teritoriul statelor suverane. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina ne reamintește trist că realizările și progresul omenirii nu poate fi luat de gata. Niciodată nu am dorit ca un război să reapară în Europa. Din păcate însă, în Europa astăzi există un război, în Ucraina. Pentru mine, pentru noi, Crimea e Ucraina și Ucraina e Europa. And I consider lifting după părerea mea, exonerarea obligației de viză pentru cetățenii ucraineni este un pas urgent pentru a sprijini Ucraina și pentru a alerta cetățenilor ucraineni că sunt bine primiți în Europa lipsa unor informații corecte referitoare la trecut, lecțiile pe care nu le-am învățat uh, din trecut, în continuare aruncă o umbră asupra viitorului nostru. Nu ar trebui să lăsăm populiștilor șansa de a exploata ignoranța și uitarea și să poată schimba trecutul după bunul plac. Salut crearea Casei Europene pentru Istorie. Reamintirea trecutului uh, trist trebuie încurajată și trebuie transmisă generațiilor mai tinere. Trebuie de asemenea să le transmitem tinerilor lecția cea mai importantă, și anume că pacea nu este un cadou și că depinde de fiecare dintre noi să o apărăm. Și pacea nu înseamnă doar absența războiului. Pacea înseamnă drepturile omului, pacea înseamnă statul de drept. Every young fiecare tânăr european ar trebui să vadă cum și unde luptă precum cea de la Verdun sau la Doiran s-au întâmplat și să înțeleagă de ce nu ar trebui să izbucnească niciodată un alt război. Goce Dolcev, um, revoluționarul bulgar, visa la o lume viitoare unde țările nu se vor mai război niciodată și vor concura doar în domeniul culturii, a științei și a cunoașterii. În secolul 21 Neînțelegerile în Europa ar trebui rezolvate în parlamente, nu pe câmpul de luptă. Proiectul european de integrare face ca acest vis să devină o realitate. Bineînțeles, Europa nu poate fi o insulă a stabilității într-un ocean al instabilității globale. Uniunea Europeană se confruntă cu un număr record de crize. Crize noi apar pe radarul nostru zi de zi, de pildă un posibil Brexit, apogeul naționaliștilor și al populiștilor, migrația și altele. Nu putem permite ca Europa să cadă într-o criză morală, o criză provocată de lipsa de solidaritate și de lipsa valorilor. Fie că e vorba de migrație sau de sancțiunile aplicate Rusiei, trebuie să rămânem ferm pe poziție împreună. Suntem o familie. Iar o familie rămâne unită și în vremuri de criză. Fiecare membru al familiei trebuie să-și aducă aportul, trebuie să contribuie la rezolvarea și nu la agravarea problemelor. Bulgaria e mândră să fie întotdeauna partea soluției europene și să dea dovadă de solidaritate și responsabilitate. Uniunea Europeană are o semnificație unică și o legitimitate politică puternică pentru modul în care uh, discută pașnic și rezolvă pașnic diferendele, pentru că există drepturi fundamentale și reguli și pentru că uh, am ajuns la un nivel fără precedent de cooperare între 28 de state membre. Uniunea Europeană este un proiect unic pentru pace, în care fie fiecare națiune este importantă. Niciun stat nu este la periferie, niciun stat nu este subordonat. Problemele migrației, terorismului, schimbării climatice, crizelor economice și altele merg dincolo de frontierele noastre. Aceste probleme sunt transnaționale și necesită eforturi comune. Cooperarea nu mai este uh, o opțiune, ci o necesitate. Vedem haos în jurul frontierelor noastre, state care eșuează, conflicte înghețate, interese criminale brutale și traficul de persoane um, prosperă pentru că se joacă cu um, viețile oamenilor din cauza operațiunilor NATO și Frontex în afara frontierelor, uh, lucrurile se schimbă. Ajutorarea oamenilor uh, care uh, sunt în pericol este o varsoale, valoare universală. Dar este de asemenea un lucru esențial să facem diferența între cei care fug pentru a-și salva viața și migranții care doar uh, caută perspective economice mai bune. Astăzi, criza refugiaților este crucială pentru Europa. Ea are capacitatea de a schimba politic, economic și social Europa. Ea uh, inflamează uh, vechi răni precum populismul național naționalismul sau uh, divizarea. Ea, practic, înseamnă o nevoie de a putea lua uh, decizii comune uh, pe termen lung. În fața unui flux uh, fără precedent al migranților, fiecare stat membru trebuie să dea dovadă de solidaritate și de responsabilitate. Bulgaria a, a dovedit că este un partener uh, loial atât la bine cât și la rău. Noi suntem uh, situație. uh, în zona cea mai de est, uh, în ceea ce privește zonele de criză din uh, față de uh, vestul Europei. Bulgaria este protejată, protejează, mă scuzați, frontierele externe ale Uniunii Europene într-o manieră profesionistă și eficientă. Noi urmăm regulile de la Dublin și regulile Schengen și dăm dovadă de solidaritate cu refugiații și oferim asistență umanitară celor care îndeplinesc criteriile. Bulgaria își îndeplinește toate responsabilitățile și datoriile ca stat membru și trebuie să fie uh, luată pe picior de egalitate cu statele membre uh, prin alăturarea sa la spațiul Schengen cât se poate de repede uh, de dragul politicii de securitate comune a Uniunii Europene. Bulgaria sprijină stabilirea unei scheme de solidaritate care să permite uh, realocarea corectă și reașezarea refugiaților uh, peste tot în statele membre. Ca președinte în exercițiu a uh, procesului de cooperare din sud-estul Europei, Bulgaria a inițiat o declarație comună cu privire la migrație și a pus securitatea și migrația uh, pe primul plan în ceea ce privește prioritatea pentru regiune. Balcanii astăzi uh, reprezintă prima linie de protejare a Europei. Eu mi-aș dori ca Balcanii să devină o zonă de stabilitate și prosperitate, o primă zonă de toleranță și de coexistență pașnică între diverse religii și minorități minorități etnice. Ca uh, președinte al Bulgariei pot să spun că ne dorim uh, ca granițele să cadă, nu să fie mutate. Uh, avem o politică externă echilibrată și principială și ne dorim să fim prieteni cu toată lumea, pentru că oricine poate și trebuie să contribuie la pace și stabilitate. Strânsa cooperare în ceea ce privește migrația și lupta cu radicalizarea, cu, um, cu extremismul violent și cu terorismul este un exemplu că Uniunea Europeană și Balcanii trebuie să stea împreună. Procesul de integrare europeană este de asemenea o șansă istorică ca Balcanii Occidentali să lase în urmă um, trecutul lor încărcat de conflicte. Doctrine naționaliste care au dus la atrocități uh, țin de trecut. De aceea, consolidarea relațiilor bune între vecini Practic, să fii un bun vecin și un prieten este un lucru fundamental pentru politica de extindere și un indicator clar pentru a vedea dacă statele care aspiră să ajungă membri al Uniunii Europene au uh, îmbrățișat uh, cu sinceritate valorile cheie ale Uniunii Europene. Bulgaria joacă un rol important pentru a consolida uh, expertiza Uniunii Europene în regiune. Noi, practic, sugerăm o cooperare regională și acționăm pentru reconciliere, conectivitate și integrație. Summitul procesului de cooperare pentru pentru Europa de Est ținut la Sofia săptămâna trecută a marcat um, succesul acestei uh, președinții bulgare și cea de-a 20 aniversare a acestui format care s-a dovedit uh, a fi uh, vocea autentică a regiunii. Stimați prieteni, Trebuie să uh, lucrăm împreună și să dezvoltăm strategii comune mai degrabă decât uh, să uh, ne lăsăm purtați de interese naționale divergente. Trebuie să implicăm lideri din zona politică, economică și uh, societatea civilă de asemenea, nu doar pentru a discuta, ci și pentru a implementa uh, anumite soluții. Uh, E clar că există provocări economice și demografice care apar, ori asta subliniază practic nevoia de a ne intensifica legăturile cu partenerii care ne împărtășesc valorile. Relațiile transatlantice sunt foarte importante în ceea ce privește provocările care sporesc acum uh, noastră liberal-democrată. Un viitor uh, uh, luminos pentru Europa necesită gândirea unui nou uh, model economic care să poată să răspundă la viitoarele provocări și care să poată folosi oportunitățile existente. Noul model economic al Europei trebuie să fie dinamic și deschis, trebuie să avem noi abordări și mecanisme. N-ar trebui să ne temem de fenomene precum uh, economia participativă și colaborativă, n-ar trebui să ne temem de comerțul electronic, ci ar trebui să le folosim uh, pentru a acționa într-o manieră foarte productivă. Europa trebuie să devină un lider al noii revoluții industriale, al inovației disruptive a tehnologiilor digitale. Europa viitorul este uh, Europa antreprenorilor, a tehnologiei, Europa inovației. Și da, cu toții ne dorim o Europa dinamică, flexibilă, adaptabilă, una care unește și conduce. Ce trebuie să facem? Avem nevoie de prevenție, trebuie să fim proactivi, trebuie să identificăm repede și să rezolvăm crizele, trebuie să uh, ne calibrăm atenția, să ne alegem uh, o criză, să o rezolvăm, să fim mândri că am făcut-o într-o manieră europeană în modul nostru. Trebuie să luăm uh, decizii politice curajoase. Uniunea noastră are nevoie disperată exact de acest lucru atunci când lucrurile sunt grele și dificile. Avem nevoie de diplomație. Trebuie să negociem, să negociem și să nu luptăm. Pentru că uh, folosirea armelor e o dovadă că nu mai avem argumente. Trebuie să facem loc principiilor, nu intereselor. Trebuie să reconfirmăm, nu să renegociem principiile statului de drept, drepturilor omului și libertăților, ă, integrității teritoriale, suveranității și ă, inviolabilității ă, frontierelor oricărui stat din Europa și din lume. Da, ne confruntăm cu ani de risc, ani în care incertitudinile sporesc, ajungem să trăim într-o lume din ce în ce mai stabilă da, totul va dura până când vom găsi un nou echilibru într-o nouă lume multipolară. În această perioadă de tranziție trebuie să construim și să reconstruim uh, o ordine uh, regională și mondială mai rezistentă prin eforturile noastre comune. Ar trebui să promovăm reforme instituționale uh, și principiile instituționale, să susținem liderii care înțeleg că diferențele trebuie uh, soluționate pașnic și nu prin intermediani sau prin uh, războaie de propagandă. Și uh, trebuie să fim fermi pentru că dacă noi nu suntem, vom încuraja liderii responsabili să destabilizeze încă și mai mult lumea. Difference. Dragi prieteni, Uniunea Europeană este un plebiscit zilnic, reflectând dorința noastră de a trăi la oaltă. Istoria ne arată că fără eforturi constante, tot ceea ce am câștigat poate fi pierdut. Discuțiile privind migrația, ieșirea Marii Britanie, între populiști, eurosceptici, nu fac decât să întărească această concluzie. Azi, mai mult decât oricând altcândva, trebuie să readucem încrederea în, vitalitatea și lipsa de alternativă la proiectul european. Trebuie să îndepărtăm orice îndoială din mintea europenilor și să le spunem știm încotro mergem. Sigur, acum avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Cetățenii noștri cer mai multă siguranță într-o lume tot mai nesigură și se întreabă cum putem trăi în pace cu vecinii noștri. Echilibrul între drepturi și responsabilități în societatea europeană este o parte irrevocabilă a acestui răspuns. Trebuie să arătăm lumii și cetățenilor noștri în același timp că într-adevăr credem în și suntem gata să ne sporim propriul potențial. Chestiuni cum ar fi terorismul, migrația, conflictele înghețate, nu pot fi abordate fără abordarea cauzelor principale, frustrări geopolitice și conflicte. De aceea e nevoie să ne întărim structurile de gestionare a crizei și să sporim rolul planificării strategice în politica europeană de securitate și externă. Dar trebuie să dăm dovadă de realism. Multe probleme au origine europene, excluziune socială, marginalizare, lipsă de educație, dialog insuficient între regiuni. Aceste probleme creează condiții propice radicalizării. Terorismul începe acolo unde eșuează educația. Mulți dintre teroriști și dintre luptătorii străini care luptă alături de teroriști sunt europeni avem obligația morală de a fi un teritoriu al libertății, al drepturilor omului pentru cei oprimați și care sunt în pericol. Însă, în același timp, noi respectăm reguli și valori care pun accentul pe drepturi, dar în același timp pe responsabilitate. Integrarea și educația sunt un angajament pentru țările gazdă și pentru migranți deopotrivă. Astăzi a devenit evident că fără o politică clară fără soluții la care se ajunge prin dialog, temerile cetățenilor vor fi exploatate de populiști. Fără o abordare realistă, va fi greu să contracarăm speculațiile conform cărora cineva vrea să construiască Europa, dar pe ușa din dos, prin, fără a-i consulta pe europeni. Populiștii și naționaliștii ne forțează să alegem între valorile moștenite de la fondatori și imperativul de securitate pentru cetățenii noștri. Noi le alegem pe amândouă. Alegem valori și securitate. Nu este nicio contradicție între frontiere sigure și respectarea drepturilor și libertăților umane. Și vedem care e diferența între naționaliști și patrioți. Un mare președinte european, președintele de Gaulle, spunea undeva, patrioții sunt cei care își iubesc țara, naționaliștii sunt cei care îi urăsc pe ceilalți. Astăzi, astăzi, mai mult decât niciodată, avem nevoie avem nevoie de un patriotism modern și nu de un naționalism agresiv în Europa. Doamnelor și domnilor, Uniformitatea principiilor și un proces profund de integrare în Uniunea Europeană este cheia proiectului european. E clar că societățile naționale sunt diferite una raport cu cealaltă și reacționează la evenimente în mod diferit în conformitate cu moștenirea lor istorică. Dar bogăția Europei este tocmai această diversitate istorică și culturală. Asta nu înseamnă că trebuie să schimbăm natura proiectului european, trecând la Europa cu două sau mai multe viteze. Egalitatea angajamentului european are o relevanță directă pentru propria noastră identitate europeană. Chiar și suspiciunea că am putea accepta ca Europa să fie uh, uh, uh construită pe două viteze pune sub semnul întrebării întregul proiect european, sugerează inegalitate. Ar fi o greșeală să subestimăm potențialul de dezvoltare a unor părți din Europa, de exemplu Balcanii ar fi o greșeală istorică să nu sprijinim această regiune sau să o lăsăm pradă influențelor externe venind de la fostele imperii. Națiunile europene nu trebuie să fie asmuțite una împotriva celelalte, indiferent de, care, de ce interese ar fi în joc. Nu există decât un singur răspuns. Mai multă solidaritate cu acele țări care încă mai au ceva drum de făcut mai ales în perioade dificile. Această solidaritate ar trebui să, ar trebui să meargă dincolo de instrumentele de, politică, de, de coeziune politică și ar trebui să fie parte a fiecarei politici europene. Indiferent de rezultatul referendumului din Regatul Unit, discuția despre Europa cu mai multe viteze va continua. Trebuie să evităm natura destructivă a unor discuții privind o Europa a la carte. Nu putem să alegem din solidaritate ce ne convine și să reducem Europa la o sumă de tranzacții Pentru că fiecare țară se confruntă cu diferite probleme. Jucurile egoiste au dus la rezultate dezastroase în trecut. Dezastroase. Trebuie să ascultăm cu adevărat ce spun partenerii noștri. Bulgaria e un stat membru de dimensiuni medii care, dintr-o stat periferic, a devenit o țară pe linia frontului, cu Ucraina, Rusia, migrația. Frontierele noastre sunt frontierele Europei, vecinii noștri sunt vecinii Europei. Avem alegeri grele de făcut, dar niciodată nu ne-am gândit să sacrificăm solidaritatea europeană, pentru că noi, bulgarii, am învățat că nu pot schimba geografia. Și știm că doar prin integrarea europeană riscurile geografiei pot deveni oportunități reale. Onorați membri ai Parlamentului European, Sigur, democrațiile europene nu sunt perfecte. Adesea și uneori pe drept motiv sunt criticate. Nu suntem perfecți, dar suntem mai buni decât mulți, mulți alții. Nu putem să-i convinge pe eurosceptici, dar ar trebui să-i mobilizăm pe pro-europeni. O spun clar. Toate previziunile privind deșecul și chiar dezintegrarea Uniunii Europene sunt eronate, sunt false am trecut prin multe crize în istoria noastră și leacul e limpede. Un plus de solidaritate, de umanitate și de empatie, mai mult stai de drept, mai multe sinergii, mai multă educație, mai multă integrare. Primul uh, președinte bulgar ales democratic, Jeliu Jele, spunea Democrația o vindeci doar cu mai multă democrație. Am toată încrederea că vom face față provocărilor fără a renunța la valorile noastre principale. Am făcut acest lucru de multe ori în trecut. Ar fi o greșeală ca toleranța să fie interpretată ca slăbiciune. Nu, e un semn de tărie și de hotărâre în apărarea unui mod de viață. Istoria Uniunii Europene ne arată că în vremuri grele singurul lucru care merge e integrarea. Singura armă pe care o avem în lupta pentru pace, securitate și dezvoltare umană este integrarea. O țară de una singură nu poate față, face față provocărilor. Crearea de frontiere teritoriale, economice, juridice e o soluție tentantă, dar e temporară și nu este durabilă. Provocările ce ne așteaptă sunt într-adevăr serioase și nu putem aștepta, nu putem tărăgăna, nu putem plasa problemele următorului guvern sau următoarei generații. Trebuie să acționăm, trebuie să luăm decizii. Indiferența nu e o opțiune astăzi. Trebuie să confruntăm problemele și să plănuim cum să le rezolvăm. Crizele sunt multe. Una are de face cu faptul că în, în prezent Rusia nu mai susține principiile ordinii internaționale. Kremlinul a devenit un oponent pentru noi și încearcă să destabilizeze Uniunea Europeană, injectând neîncredere în inima proiectului european. Încearcă să distrugă, să demoleze fundamentele Uniunii Europene, care sunt unitate, solidaritate și stat de drept. Moscova Moscova a demarat o campanie vastă de propagandă în Europa, care răspândește mesaje de neîncredere, nu valori. Scopul lor este să submineze încrederea oamenilor în Uniunea Europeană și acesta este pericolul principal. Să erodezi încrederea europenilor în integrare și într-un destin comun. Se dorește revenirea fantomelor trecutului, naționalism, populism, mari puteri și sfere de influență, interese dominante care se opun principiilor și valorilor. Și se pare că au succes. Se pare că în prezent batem pasul pe loc. Ne-am blocat și am blocat ultimul motor pe care îl mai aveam, integrarea dăm înapoi în materie de extindere, de Schengen, de orice altceva. Nu, trebuie să deschidem ușile, să lăsăm aer proaspăt să intre, noi orizonturi, să redemarăm motorul integrării, să începem noi proiecte de integrare. Trebuie să reafirmăm și să întărim fundamentele ordinii europene și a valorilor europene, în același timp însă adaptându-ne și deschizându-ne spre o lume în continuă schimbare – Trebuie să ne integrăm, nu să ne izolăm, să privim înainte, nu înapoi. Europa are un rol de jucat pe plan mondial și trebuie să se mobilizeze să înceapă noi proiecte de integrare. Trebuie să facem o distinție între tehnică și conținut. Viitorul Europei nu depinde așa de mult de componenta tehnică, fonduri europene, directivă, gestionarea crizelor și așa mai departe. Nu. Viitorul Europei depinde de conținut, de substanță, de ceea ce suntem noi de fapt. Și ceea ce ne definește este statul de drept. Viitorul Europei ne cere să nu uităm care sunt ideile principale, pierzându-ne aspecte tehnice să păstrăm perspectiva justă. Și întrebarea principală aici este care e viziunea noastră pentru Europa? Cum aducem plus valoare pentru activitatea generațiilor anterioare și în raport cu viziunea fondatorilor? Mă întreb la ce se gândeau fondatorii Uniunii Europene? Acum, 70 de ani în urmă, după dezastrul care a fost al doilea război mondial, la ce se gândeau ei când toată lumea se ura în Europa? Știau că pacea e posibilă doar atunci când națiunile cooperează atât de mult încât orice alt război devine imposibil. Și atunci au început integrarea. Piața oțelului, piața cărbunelui, alte piețe. Ideea n-a fost de a slăbi statele naționale, nu Ideea a fost să le facă mai puternice, dar într-o uniune. Bulgaria de una singură a fost întotdeauna slabă. Acum Bulgaria e puternică ca mândru membru al Uniunii Europene și al NATO. Întrebarea e unde vrem să fim în 2030, în 2050? Sigur că pe atunci vom fi rezolvat criza migrației, criza bancară, datoriei, alte crize, dar doar atât de dorim? Dorim doar să gestionăm crizele trecând de la o criză la alta? Asta e doar componenta tehnică. N-are de-a face cu visul sau viziunea europeană. Vreau să continuăm să visăm și să facem istorie așa cum au făcut-o fondatorii. Vrem să demarăm noi motoarele integrării, procesul de extindere – o politică externă de apărare și de securitate mai eficientă și coordonată, Uniunea energetică, piața digitală unică, Uniunea piețelor de capital și așa mai departe. Și haideți să mergem mai departe, să scriem istoria, să facem istoria unei Uniuni Europene puternice, cu state membre puternice și prospere. Dacă uităm că avem o cauză comună, dacă pierdem această cauză comună din vedere, altcineva va vedea noi un adversar extrem de convenabil. Dacă noi nu mai facem istorie, o să o facă altcineva. Și sunt unii care vor să pună sub semnul întrebării și vor să submineze fundamentele Uniunii Europene. Să le răspundem cu o reînnoită încredere în Uniunea Europeană, acum și împreună. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru discursul dumneavoastră foarte curajos. Vă mulțumesc, dragi colegi și colegi, pentru aplauzele dumneavoastră înflăcărate. Cred că, în calitate de președinte, pot să vă spun, ați ținut un discurs foarte curajos și putem constata după reacțiile din sală că majoritatea colegilor din sală vă împărtășește opinia, însă, cu siguranță, există colegi și colegi care au o părere cu totul diferită. Dați-mi voie să vă spun că eu mă număr în primul uh, grup și vă mulțumesc încă o dată pentru acest discurs curajos.